și trebuie să vă comunic că autoritățile competente din Irlanda m-au informat că domnul Provincias de Rosa va fi înlocuit de doamna Emer Costello, începând cu data de 15 februarie 2012. Îi, îi urăm bun venit noi noastre colegi, colege și vă reamintim că, în virtutea articolului 3, paragraful 2 din regulamentul de procedură, ă, aceste doamnă Costello trebuie să dea dovadă că ă, deține prerogativele necesare și că și va intra în deplinătatea drepturilor de membru a Parlamentului European după declarația în nume propriu că nu deține niciun fel de funcție incompatibilă cu exercitarea funcției de eurodeputat. Acum trecem la procedura intervențiilor spontane. În momentul de față am primit 15 solicitări Bineînțeles că nu pot, voi putea să, da cuvântul, să dau cuvântul tuturor. Așadar, le vom parcurge în funcție de momentul notificării și în, numele, în, în funcție de grupul politic. Are cuvântul doamna Zalesca. Politica gospodarcea... Mulțumesc, domnule președinte politica economică a statelor membre ale Unită Uniunii Europene, mai ales într-un moment de criză, reprezintă o provocare asupra căreia trebuie să ne concentrăm întreaga atenție. În acest moment dificil, o soluție naturală ar trebui să fie cea a stabilității piețelor economice și putem să realizăm acest obiectiv doar printr-o acțiune coordonată a politicilor noastre bugetare, uh, îndreptată spre susținerea inovării și uh, spre susținerea creierii de locuri de muncă, mai ales pentru tineret, și trebuie să reducem costul muncii, să revizuim politicile noastre fiscale și să scăpăm de poverile birocratice. Și toate aceste elemente ar trebui să ne permită să aducem în realitate strategia UE 2020. Realizarea acestor obiective trebuie să se facă în comun și să luăm în considerare sectorul ocupării și cel al educației. Doar așa vom putea ieși din criză și vom putea lupta pe termen lung contra excluziunii sociale și a sărăciei. Mulțumesc! Mulțumesc. Acum doamna Blinkevičiūtė are cuvântul. Iš tiesų labai svarbu atkreipti Europos vadovo tarybos dėmesį į tai. Mulțumesc foarte mult. Este foarte important să atragem atenția Consiliului uh, de miniștri al Uniunii Europene apropo de consecințele crizei, cum ar fi excluzia socială, șomajul care sunt uh, agravate în unele state membre care nu Uh, au aplicat cu mult prea multă conștiinciozitate măsurile de uh, austeritate. Uh, șomerii pe termen lung, tinerii, pensionarii, cei cu puține calificări au simțit din plin aceste măsuri. Sărăcia celor care sunt, au un loc de muncă este în creștere, ceea ce înseamnă că siguranța locului de muncă și salariul mic. Deci trebuie să accentuăm la Consiliu faptul că gestionarea bugetului și și măsurile de austeritate și măsurile de creștere economică trebuie să fie luate împreună pentru că sunt interdependente și considerăm că acest lucru este o precondiție pentru revenirea economică. Mulțumesc foarte mult, doamna Zucker. Frau Zuber. Doamna Zuber. Obrigada, Sr. Presidente. As políticas consignadas no. Mulțumesc, domnule președinte. politicile din pactul bugetar sunt o legitimizare a măsurilor de austeritate pe care noi nu o putem accepta. Nu putem reconcilia aceste măsuri cu principiile de creștere și promovare a locurilor de muncă. Efectul va fi exact cel opus. Vom ajunge la exploatarea lucrătorilor și se vor compromite toate drepturile sociale deja dobândite. Trebuie să ne dăm seama că nu trebuie să ducem la o creștere a sărăciei și la o creștere și mai mare a datoriei publice. Va avea loc o ruptură. Avem nevoie de o Europa a cooperării cu apărarea intereselor cetățenilor.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 Uh, raportul în legătură cu creșterea economică în 2012 este un raport în legătură cu care am și eu un cuvânt de spus. Uh, s-au spus multe deja în legătură cu criza datoriei suverane, dar uh, lupta împotriva crizei nu trebuie să ne lase să dăm deoparte unele aspecte. Nu trebuie ca oamenii care deja sunt săraci să fie cei mai afectați. Putem să ne întrebăm Ehm, cum anume să aplicăm în practică ehm, sloganul conform căruia creșterea ehm, nivelului de viață nu are dreptul să scadă. Unii spun că nu uh, putem să facem acest lucru, dar în ce privește consolidarea bugetară, nu trebuie să pierdem din vedere acest uh, slogan și creșterea economică nu trebuie să ne facă să ne dăm uitării răspunderea noastră socială și să-i afecteze doar pe cei mai săraci. Sper că peste câțiva ani vom putea să ne uităm în retrovizor și să ne spunem că 2012 a fost anul mai crize sociale. Mulțumesc, doamna Flașicova Benova v prvom rade by som chcela vysoko vyzdvihnúť správu ktorá dorim să-i mulțumim doamnei Pervanș Beres pentru raportul domniei sale, pentru că a menționat nu numai măsurile restrictive, ci a analizat criza în mijlocul căreia ne aflăm ca o criză complexă. Abordarea de până acum nu este avantajoasă pentru toată lumea pentru că nu reflectă scopurile strategiei 2020 în domeniul ocupării forței de muncă. Trebuie să investim în crearea durabilă de locuri de muncă și să ne, trebuie să ne asigurăm că grupurile vulnerabile și cei dezavantajați de criză vor fi protejați față de forțele economice distrugătoare. Trebuie să analizăm și dezechilibrele de pe piața muncii ca să vedem dacă condițiile de lucru sunt buncă. Mulțumesc! Domnul Gheimice, mulțumesc, domnule președinte. Este necesar ca statele membre să aplice programe de austeritate pentru a consolida finanțele publice. În Irlanda, după ce am controlat finanțele, publi- publi- finanțele publice, am reușit să ajungem la o recuperare. Însă, tendința în statele membre este de a supraviețui. Trebuie să dăm și stimulente noi. Ar trebui să nu ne uităm doar la sancțiuni, ci și la stimulente. Grecia reprezintă mai puțin de 2% din PIB-ul zonei euro și mult mai puțin din, al euro. Este momentul să ne gândim la o asistență de tip Marshall pentru aceste state, indiferent de ce s-a întâmplat în trecut. Cu toții vom câștiga, vom avea, de, vom avea beneficii și vor exista și stimulente și nu doar pedepse. Vă mulțumesc, domnul Chepteș. Mulțumesc, domnule comisar. Ieri de, domnul Olirer vorbea de reforma din Spania care consacră Uh, eliminarea tinerilor fără niciun fel de compensație. Nu cred că e momentul să spunem că Carta Socială Europeană îi protejează pe lucrători împotriva concedierilor arbitrare. Și nu e momentul să îngroșăm rândurile șomerilor, nu e momentul că vrem loc, să spunem că vrem locuri de muncă demne pentru tinerii noștri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Domnul Perca. Äh, Geld alleine zur Verfügung zu stellen, Mulțumesc, domnule președinte. Doar banii nu vor fi suficienți pentru a rezolva problemele legate de datorie și de creștere. Eliminarea decalajelor financiare nu este o soluție. Noi avem nevoie de mult mai multe. Avem nevoie de investiții durabile, Uh, ca până la urmă fiecare stat să, își, să se poată ajuta din propriile surse. Avem nevoie de cercetare, inovare, avem nevoie să susținem IMM-urile, um, astfel încât creșterea economică și ocuparea de locuri de muncă să fie promovate. De asemenea, trebuie ca instituțiile europene să controleze mai bine uh, Uh, fondurile pe care le acordă pentru că acestea să fie cheltuite în conformitate cu regulile și cu aceste, dacă aceste condiții sunt îndeplinite, eu cred că noi vom putea să facem cetățenii să înțeleagă, mai ales în statele membre care li sunt, uh, care mă rog, sunt contribu- contribuenți uh, neți, să, ca cetățenii acelor state să înțeleagă că e bine să

Domnule președinte, mulțumesc. Aș dori să încep prin a mulțumi uh, raportorilor și mai ales aș dori să mulțumesc domnului Gozes care, în raportul său, subliniază necesitatea de a găsi soluții pentru criza financiară și a datoriilor suverane cu disciplină, dar și cu eforturi pentru creștere pe termen mediu și pe termen lung. Așadar, noi trebuie să ne stabilim priorități și să acționăm în același timp, uh, dar să nu ne contrazicem, pentru că astfel, astfel nu vom ajunge la nimic bun. În primul rând, noi trebuie să găsim soluții pe termen scurt, pentru ca economia reală să dispună de suficiente lichidități pentru a uh, trece de criza financiară și bancară, pentru a rezolva problemele prin care trec uh, diferite state membre. Însă mai apoi vom avea nevoie și de reforme structurale foarte clare în favoarea creșterii economice. Și E de asemenea necesar să avem și modificări instituționale în ce privește funcționarea zonei euro și a întregii Uniuni, Europene. Deci, e nevoie de un discurs politic foarte clar. Noi trebuie să susținem, uh, cum a făcut și Consiliul, creșterea economică și aceste rapoarte. Mulțumesc și cu asta am uh, încheiat uh, procedura Cash Eye. Uh, mai au cuvântul reprezentanții Comisiei, Consiliului și apoi raportorii și la ora 12.30 jumătate trebuie să votăm. Bun, acum domnul comisar Andor are cuvântul din partea Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnule deputați. Mă bucur că am auzit uh, părerile dumneavoastră despre acest raport. În primul rând, cred că există o convergență a viziunilor pentru prioritățile respective și prioritățile de creștere, urgența implementării reformelor și uh, a punerii în aplicare a acțiunilor. Cred că există un acord că trebuie să ajungem la o consecvență mai bună între obiectivele pe termen lung pentru dezvoltarea economică și socială, așa cum apare în strategia 2020 și măsurile de a crea stabilitate în Europa și mai ales în zona euro această convergență a părerilor, sigur că este bună pentru comisie și susținerea politică a aleșilor electoratului european va spori credibilitatea reformelor și va avea un impact pozitiv uh, asupra încrederii. Bineînțeles, pe baza diverselor diferențe de viziune politică și de abordare există accente diferite pe diverse instrumente apropo de modul în care trebuie să abordăm uh, scopurile de creștere economică și de creare de locuri de muncă. Să vă spun ce crede Comisia și ce anume credem noi că trebuie făcut pentru creșterea economică și pentru crearea de locuri de muncă în această perioadă. În uh, discuții, cred că s-a acordat foarte multă atenție și multă apreciere pentru șansele de folosire și mă refer la remarcile pozitive apropo de documentul Comisiei în care am relansat campania pentru garanția oferită tineretului în Europa Vreau să le mulțumesc celor ca domnul Early, doamna Bastos, doamna Gurmai, care au menționat garanția oferită tineretului într-o lumină pozitivă. Cred că este o măsură foarte importantă, iar Comisia poate să susțină tehnic statele membre care sunt gata să aplice această măsură. De asemenea, consider că este foarte important, așa cum au spus deja mulți participanți la discuție, că îmbunătățirea învățământului și a pregătirii sporește privește accesul la piața muncii, uh, sunt aspecte care evident vor fi cuprinse în recomandările specifice pentru fiecare țară la sfârșitul semestrului. Dar cum trebuie să actualizăm și îmbunătățim uh, inițiativa emblematică numită Tineretul și Mobilitatea trebuie să îmbunătățim și să actualizăm politica de creare de locuri de muncă, de ocupare a forței de muncă care va fi prezentată în aprilie. În felul acesta vom răspunde la multe chestiunile pe care le-ați adus în discuție, de exemplu cum pot fi folosite politicile de flexicuritate ca urmare a inspirației venite din Danemarca și cum putem să acționăm mai eficient pentru a crea locuri de muncă ecologice, aceasta fiind unul din domeniile în care va spori ocuparea forței de muncă în viitor. Aceste locuri de muncă ecologice vor să, trebuie să rămână în Europa și nu să ajungă pe alte continente. Dar pe lângă aceste locuri de muncă ecologice, trebuie să ne gândim la alte locuri de muncă în domeniul telecomunicațiilor, al internetului, al energiei. Vom ajunge astfel la un cadru de, cali- de nivele de calitate privind ucenicia și trebuie să facem mai mult și mai eficient pentru a crea crea locuri de muncă de calitate și șanse de locuri de muncă pentru tineret. Acest uh, cadru de calitate va fi un instrument în acest sens. Există nevoia de a face mai mult pentru întreprinderi, pentru IMM-uri și este un punct important, dar hai să vedem care este strangularea reală în contextul întreprinderilor și IMM-urilor. Poate că putem să facem mai mult pentru un uh, regulament mai inteligent, pentru uh, eficientizarea reglementărilor la nivelul Comisiei, dar cred că problema principală sunt finanțele. Trebuie să ne asigurăm că Băncile susțin întreprinderile și IMM-urile mai bine. De asemenea, putem să punem la dispoziție o finanțare, o posibilitate de microfinanțare. A fost introdusă cam într-o treime din statele membre și cred că și alte state membre pot să introducă această uh, facilitate de microfinanțare mult mai repede și să susțină în felul acesta IMM-urile respective. De asemenea, aș dori să spun că, după părerea mea, cea mai mare provocare a perioadei în ceea ce privește guvernanța economică este ă, polarizarea din interiorul Uniunii Europene. Nu e vorba numai de diversitate. Am învățat deja acest principiu că nu există o singură măsură pentru toată lumea, dar acum trecem printr-o perioadă mult mai serioasă, mai gravă. Există o asimetrie, o polarizare între statele membre care sunt puternice din punct de vedere economic și financiar și din punct de vedere al stabilității sociale și alte state, mai ales cele de la periferie, unde lucrurile acestea sunt mult mai grele și în loc de recuperare, foarte multe state trec prin recesiune anul acesta, iar riscul de a pierde o generație este real. Pentru multe state, cum ar fi Grecia, Irlanda, Portugalia, există migrație în afară, migrație în afara Europei, pentru că tinerii nu mai văd șanse de a-și găsi locuri de muncă în Europa și nu consideră că se vor mai întoarce în viitor. Mulțumesc comentariilor făcute din Letonia pentru că demonstrează faptul că, deși s-a restabilit oarecum uh, stabilitatea, acesta nu trebuie să fie un model pentru alte țări, mai ales pentru cele din Sud, atunci când uh, doresc să găsească o ieșire din recesiune și din instabilitatea financiară. Doamnelor și domnilor, vreau să accentuez faptul că semestrul european este un proces de învățare pentru toate părțile implicate. Cu ajutorul Parlamentului European, am tras învățăminte puternice din primul semestru și am prezentat uh, această analiză a creșterii mult mai devreme. Comisia a făcut acest lucru pentru că își dă seama cât de important este să existe o dezbatere deschisă și o responsabilitate democratică în acest sens. Comisia dorește să întărească guvernanța strategică prin îmbunătățirea monitorizării țintelor sociale și de ocupare a forței de muncă și de asemenea vrea să-și apropieze toate obiectivele astfel încât să poată să susțină strategia 2020, conținut obiectivele și țintele numerice în loc să le abandoneze. Pe lângă faptul că suntem implicați, de asemenea, avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a întări legătura cu parlamentele naționale, pentru a ancora obiectivele 2020 în uh, planurile politice naționale. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru răspunsurile dumneavoastră și dau acum cuvântul uh, doamnei Vestager. Stimați eurodeputați. Dacă mă întreabă presa după ieșirea de aici despre ce am vorbit, vom, voi avea, avea doar un singur răspuns, tineretul și ocuparea, pentru că cred că fiecare din cei, din cei care a intervenit în această dezbatere a vorbit despre aceste subiecte. Există o problemă cheie și trebuie să găsim soluțiile. Și este important să avem toate răspunsurile, că este important că am auzit toate răspunsurile aici, pentru că nu există o contradicție între consolidare și creștere. Este vorba de prioritizare. Sunt priorități foarte dificile, pentru că nu putem uh, să discutăm doar despre cine va cheltui următorul milion sau cel de după aceea. Trebuie să discutăm despre cum cheltuim în general pentru a ne asigura că prioritățile sunt cele corespunzătoare. Este important pentru parlamentele naționale și pentru Parlamentul European, dacă prioritățile noastre sunt cele corecte. Aceasta este întreb- întrebarea cheie. Însă apar uh, foarte multe conflicte, pentru că dacă vrem să schimbăm prioritățile Europei, trebuie să ne asumăm dezbaterea și să ne gândim la cetățenii care sunt beneficiarii bugetului actual și a, a modalității actuale de a cheltui. De asemenea, ecologizarea economiei reprezintă o parte a răspunsului. Unii consideră că trebuie să așteptăm, însă ecologizarea reprezintă o parte a răspunsului dacă vom fi mai eficienți în utilizarea resurselor, dacă vom crea mai mult spațiu pentru resursa cea mai importantă care este omul. Este foarte important să luăm uh, notă de cin- cele cinci priorități ale Comisiei pentru că importanți spre atingerea obiectivelor Euro- Europa 2020. Trebuie să ne asigurăm că urmărim creșterea și consolidarea fiscală. De asemenea că asigurăm un flux de capital în economia reală, pentru că IMM-urile nu pot să creeze locuri de muncă dacă nu se pot împrumuta, dacă nu au credite la dispoziție. Și de aceea liniile de credit sunt extrem de importante. În al doilea rând, pentru a promova creșterea și competitivitatea pentru viitor. Multe dintre propunerile depuse merg chiar în această direcție. În al patrulea rând, după cum, am, după cum am discutat astăzi, trebuie să rezolvăm șomajul și uh, consecințele sociale ale crizei. Și, în al cincelea rând, trecută cu vederea modernizarea administrației publice. Să ne asigurăm că, într-adevăr, ajutăm companiile să creeze locuri de muncă este vorba de probleme importante și trebuie să înțelegem și reformele pieței muncii pentru a permite intrarea tinerilor pe piața muncii, ca aceștia să aibă o șansă să arate că pot să participe și că munca lor poate să fie benefică. Nu în ultimul rând, Dezbaterea de azi e una importantă pentru că este doar una dintre dezbaterile pe care le-am purtat și pe care le vom mai purta și în viitor. Procesul de rezolvare a crizei va fi unul de durată pentru toată lumea. Avem nevoie de cooperare și atunci când discutăm soluțiile, aceste aspecte pe care le-am menționat și cele menționate de către domnul comisar și ceea ce apare în rapoartele pe care le, le discutăm aici un lucru extrem de important este cooperarea. Voi coopera în continuare cu Parlamentul European pe propunerile deja depuse pentru a arăta că nu există, că nu există o contradicție între consolidare și uh, creștere. Mulțumim foarte mult, doamne președinte a Consiliului. Pentru a încheia dezbaterea, au cuvântul raportorii, în primul rând, doamna Cornelisen. Um, I would like to... Da, mulțumesc și doresc să vă mulțumesc tuturor celor care ați participat la dezbatere, mulțumesc raportorilor din umbră pentru că am lucrat bine și foarte rapid, mulțumesc și domnului Gozes, mai ales și domnului Beres pentru o excelentă cooperare pentru rapoartele noastre. Uh, sunt foarte încântată că formăm o troică, după cum s-a spus aici. Noi am arătat că e posibil să avem și puncte de vedere alternative uh, și sunt mulțumită că se pare că Parlamentul ne susține în munca noastră. Doamnei Harkin ea spune că sunt de acord că atât deficitul cât și surplusul uh, sunt uh, probleme de care trebuie să ne ocupăm. Din păcate, în raportul de ieri am văzut că anumite țări ca uh, țările de jos sau Germania nu au fost afectate în acest sens. Cred că doamna Harkin se va bucura faptul că în raportul meu există un paragraf uh, care se ocupă de problema asta a asimetriei. De asemenea, uh, mă bucură faptul că apelul la locuri de muncă pentru tineret a avut un ecou în toate instituțiile și toate grupurile politice, dar mi-e teamă acum că apelul acesta va rămâne la nivelul vorbelor. Avem nevoie de măsuri reale pentru uh, a crea locuri de muncă nu doar măsuri bugetare, măsuri concrete. Deci poate că o procedură pentru șomaj excesiv, o procedură pentru o creștere excesivă a sărăciei. De ce să nu trecem dincolo de acest pachet de șase măsuri? Să fim un pachet de, să avem un pachet de 8 măsuri și imediat de 10 măsuri, ca să ținem cont și de scopurile sociale și de ocupare. Haideți să avem o abordare diferențiată ca toate statele membre să se bucure de atenție specială pentru a-și reveni. Mulțumesc! Mulțumesc acum domnul Gozei să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că nu e cel mai bun moment ca să iau cuvântul, dar doresc și eu să uh, salut excelenta cooperare între raportori, cu doamna Cornelison, cu doamna Berez și cu raportorii din umbră. Și pe fond a spune că astăzi trebuie ca după vorbe să trecem și la fapte și asta, asta este și lucrul cel mai dificil, din păcate. În, uh, din punct de vedere formal, aș reaminti faptul că Exercițiul 2012 la semestrul european va fi primul care va ține de nou cadru legal al guvernanței economice consolidate pentru a permite o bună informare a Parlamentului. Și vă solicităm, domnule comisar, ca și Comisia să facă o evaluare detaliată a pune în aplicare de către statele membre a recomandărilor pentru fiecare țară. Consiliul, de asemenea, trebuie să își explice public poziția în cadrul dialogului economic cu Parlamentul atunci când această poziție uh, deviază uh, semnificativ de la recomandările Comisiei. Sigur că țările pot avea o marjă de apreciere conform principiului subsidiarității. Nou cadrul uh, juridic prevede ca Parlamentul să fie asociat semestrului european pentru a spori transparența și responsabilitatea deciziilor luate, mai ales prin dialogul economic prevăzut de legislația uh, corespunzătoare. Și aici, în încheiere, doresc să um, reamintesc că solicitările Parlamentului către Consiliu și Comisie în rezoluția sa din 1 decembrie 2011. Și e important ca această rezoluție să primească și un răspuns public și un răspuns precis, pentru că este în joc realitatea și eficacitatea controlului democratic um, pe care îl exercită Parlamentul. Mulțumesc și acum încheiem dezbaterea cu cea de-a treia raportoare cu doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. a spus că Parlamentul European a acceptat să nu schimbe liniile directoare. Fie, însă ne-ar plăcea ca liniile directoare să fie și puse în aplicare. Și în raport actele noastre, noi vă facem uh, anumite propuneri ca să aveți și mijloacele să supravegheați punerea în aplicare. Mai ales m-aș gândi acum la o propunere și anume cea de a conlucra cu statele membre pentru un fel de uh, uh, nomenclator bugetar care ar putea să permite verificarea contribuției fiecărui stat membru, de exemplu, la punerea în aplicare a obiectivelor și realizarea obiectivelor strategiei 2020, decât ca banii să fie alocați unor cheltuieli militare sau ce, mai știu eu uh, ce. Doamnă ministru, vă mulțumesc pentru disponibilitatea dumneavoastră și pentru modul în care ați indicat că la Ecofinul din 21 februarie veți uh, uh, relua și veți face un rezumat al dezbaterii noastre de astăzi. Exact asta ne și dorim. Și în acest spirit noi dorim uh, să facem progrese cu democrația europeană și în acest spirit, pe 27 și 28 februarie, ne vom întâlni cu reprezentanții tuturor parlamentelor naționale ale statelor membre pentru ca în semestrul european dimensiunea democratică să poată avea și ea un cuvânt. Și în final, doamnă ministru, fac un apel la domnia voastră și anume la Consiliul Ecofin. În același mod, sper că veți ține cont de nou studiu de impact pe care Comisia îl va face public uh, în cursul zilei de mâine E vorba de evaluarea uh, taxei pe tranzacțiile financiare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne și domnilor! Uh, cu asta încheiem uh, dezbaterea comună în legătură cu analiza anuală a creșterii și ocuparea forței de muncă. Vă rog să ocupați loc pentru a putea începe votarea.